să vă fac o comunicare. Domnul Vladimir Remec m-a anunțat că dorește să se retragă din Parlament începând cu 16 decembrie 2013 Parlamentul European constată conform articolului 4 al regulamentului că acest mandat se vacantează începând cu 16 decembrie 2013 și va informa um, instituția competentă națională în legătură cu această vacantare. Doamnelor și domnilor, trecem acum la voturi. Domnul Brock dorește să aibă o intervenție legată de regulament. Domnule președinte, Aș vrea să vă informez, pentru că vom supune la vot o rezoluție privind Ucraina, că de trei ore fica și avocatul Iuliei Timoșenko nu uh, pot să intre în închisoare pentru a vorbi cu Iulia Timoșenko. Li s-a interzis să uh, o viziteze pe Iulia Timoșenko. Doream să vă comunic acest lucru. Mulțumesc pentru această știre pe care o regretăm, pentru că, de fapt, ea demonstrează cât de încordată este situația din Ucraina și cât de important este pentru noi să acționăm înțelept